Provocările serviciilor, uh, regulamentului privind uh, serviciile financiare și acum o să-i dau cuvântul domnului Balz, care este raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, ca raportor sunt încântat că domnul comisar participă astăzi la dezbaterea noastră. Comisia Econ a decis ca legislația din uh, ultimii cinci ani să fie verificată exhaustiv. Ce înseamnă asta? Să nu existe dereglementare. Pentru prima dată să existe o vedere de ansamblu exhaustivă asupra uh, fondurilor uh, din domeniul financiar. Și acest lucru înseamnă că vor fi, vor fi identificate câteva lacune, câteva puncte slabe. Înseamnă de asemenea că efectele uh, reglementărilor vor fi transparentizate. Când uh, a izbucnit criza în anul 2007-2008, legislatorul nu a fost uh, pregătit, nu a fost uh, solicitat să intervină. Am acționat mai mult în mod de criză și cred că am, ne-am descurcat destul de bine. Dar iată că lucrurile nu au rămas la acel nivel. Noi am reconstruit uh, întreaga, întregul proces cu respectând, bineînțeles, standardele europene și uh, Uh, creând, iată, o uniune bancară. Vom construi pe mai departe, însă, pentru a face asta, trebuie să vedem unde sunt lacune, unde sunt inexactități, unde s-a construit fără precizie sau unde s-a construit mult prea repede. De aceea, în calitate de raportor, solicit ca la finele acestui an Comisia să vină cu o analiză exhaustivă a efectelor tuturor măsurilor luate uh, la nivel financiar, la nivel transsectorial, aș cere în special să se verifice următoarele puncte. În primul rând, să vedem ce se întâmplă cu exactitatea legislației în vigoare. Pentru că mi se pare că regulile n-ar trebui să se pună, să se bată cap în cap și n-ar trebui să ridice semne de întrebare. În al doilea rând, mă interesează proporționalitatea legislației. Vrem pentru consumatorii noștri să avem în continuare o diversitate a pieței și vrem să susținem IMM-urile, nu să le împovărăm. În al treilea rând, avem în vedere complexitatea și uh, faptul că cererile pe piața internațională sunt multifacetate. Noi am vrea să acționăm la nivel internațional și să rămânem competitivi cu serviciile noastre financiare. Și am vrea să avem o voce puternică când discutăm despre bănci sau când discutăm despre asigurări uh, sau când se iau decizii la IOSCO la Madrid. Și în al patrulea rând, să existe un câștig pentru consumator și pentru investitor deopotrivă, deoarece legislația nu ar trebui să fie un material care să producă informații, ci ar trebui să aibă în vedere țintit interesele consumatorilor și ale investitorilor. Vrem, de asemenea, să înlăturăm uh, obstacolele pentru accesul la produse, și, uh, într-adevăr, să avem o piață internă pentru servicii financiare. Și, nu în ultimul rând, efectele economice acesta este al cincilea punct. Vrem uh, ca uh, economia să fie puternică acolo unde poate genera efecte pozitive, deci să servească economiei reale. Pentru asta, legislatorul trebuie să aibă marge de manevră. În calitate de raportor și în calitate de membru PPE, Consider că acestea sunt punctele esențiale necesare a fi îmbunătățite și cerem, din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ, să se facă o analiză. Deci chiar Comisia să facă această analiză, bineînțeles în cooperare cu autoritățile europene de supraveghere. Reglementarea piețelor financiare trebuie să aibă în vedere stabilitatea și uh, protecția consumatorilor. Aceste două lucruri rămân o prioritate. Și Bineînțeles că succesul acestor reglementări reprezintă uh, imaginea a ceea ce facem noi aici în Europa. Domnule comisar, dacă vreți să obțineți aceste rezultate, atunci trebuie să aveți în vedere toate sectoarele financiare, inclusiv băncile și asigurările, uh, și de aceea, domnule comisar Hill, contăm foarte mult pe dumneavoastră. Sperăm ca în acest an de zile să uh, facem foarte multe, iar la sfârșitul anului să reușim să vedem uh, studiul despre care vă vorbeam. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului comisar Hill. Well, thank you, and thank you for... Mulțumesc că îmi dați uh, ocazia să vin în această seară. Vreau să-l felicit pe domnul Bals pentru un raport excelent și pentru că a precizat uh, chestiunile esențiale, mizele sunt 100% de acord cu scopul de a un cadru legislativ eficace pentru serviciile financiare. Pentru că acest lucru să se întâmple, oamenii trebuie să știe că va fi implementat, dar trebuie să știe de asemenea că va fi proporțional și că poate să reacționeze la circumstanțe în schimbare. Aceasta este logica pe care se bazează apelul la dovezi pe baza planului de acțiune CEMU Iată de ce privesc prezentul raport și apelul pentru dovezi ca fiind uh, coerente între ele. Pe scurt, aș vrea să mă concentrez pe două chestiuni la care se referă raportul. Nevoie de cadru de reglementare care să sprijine creșterea și nevoie de a ne asigura că firmele mai mici au acces la finanțare. E clar că reformele majore introduse în anii trecuți au făcut sistemul financiar să fie mai puternic și acum e momentul, cred, să verificăm dacă acele 40 de elemente de acte normative adoptate au avut și consecințe nedorite. După cum a spus domnul Balți, ă, o bună legiferare include verificarea ă, elementelor de corespondență între ce ne propunem să facem și ce facem cu actele normative. Până la sfârșitul lunii sper că vom avea o înțelegere mai bună a impactului legislației care ne va ajuta să determinăm abordarea pentru cele 100 de revizuire ale legislației existente preconizate pe următorii 5 ani să ne arate cum să monitorizăm pe viitor eficacitatea legislației. Știu că raportul dumneavoastră face unele recomandări interesante în acest sens. Avem nevoie de legislație proporțională pentru a crea un mediu care să sprijine investiții. Dacă legislația se poate simplifica, și să atingă aceleași obiective prudențiale, atunci să fim gata să o schimbăm. Și aștept cu nerăbdare să vă prezint uh, raportul după ce primim reacțiile, răspunsurile și am finalizat analiza. Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru companiile mici este și ea una dintre prioritățile raportului pe care le sprijin. Dacă vrem companiile să înceapă să creeze locuri de muncă aici în Europa, trebuie să îmbunătățim finanțarea Asta se ascunde în spatele <clears throat> eforturilor pentru a edifica o uniune a piețelor de capital și mă bucur că vă referiți la aceasta. Am avut un început rapid printre inițiativele relevante pentru raport. Am propus să modificăm directiva prospectus, așteptăm să conlucrăm cu dumneavoastră în legătură cu propunerea noastră de a relansa în securitizarea simplă, standard transparent, pentru a elibera, a descătușa capacitatea de a da împrumuta în sectorul bancar și pentru economia mai largă. Consiliul a ajuns un acord uh, în timp record și sperăm că vom putea menține un ritm asemănător. Acestea sunt doar două domenii din raport, dar există o paletă largă de recomandări care a consolidat convingerea mea că prin a continua să conlucrăm strâns împreună, avem o șansă reală să îmbunătățim legislația, să ne asigurăm că atinge echilibrul just între a menține stabilitatea financiară, a da consumatorilor încredere și a sprijini investițiile și creșterea în întreaga Europa. Thanks. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Revandowski. Pani președinte, pani Mulțumesc, doamna președinte. Stimată domnule comisar, este normal ca în urma crizei care a demarat ca o criză financiară să introducem un regulament financiar complex pentru a asigura siguranța Uh, produselor financiare, a sistemului bancar și pentru a asigura stabilitatea macroeconomică. Asta înseamnă costuri și regulamente mai multe și mai complexe. Acum ar trebui să diversificăm uh, un plic uh, canalele nebancare, canalele financiare nebancare. Haideți să fim onești, nu o să găsim proporțiile americane Carta Verde a Comisiei Europene în ceea ce privește piața de capital este salutară, dar în munca noastră ulterior ar trebui să ținem cont și de contextul internațional, de concurența la nivel uh, internațional, la accesul uh, la finanțare pentru IMM-uri, dar în primul rând ar trebui să ascultăm piața, pentru că uneori eliminarea barierelor este mai importantă decât orice. Mulțumesc! Urmează domnul Stolojan. Mulțumesc, doamnă președinte felicitări domnului balz și tuturor colegilor care au lucrat la acest uh, raport foarte bun. într adevăr în ultimii șapte ani am adoptat o multitudine de reglementări europene cu privire la serviciile financiare ca urmare a crizei. ce am urmărit? să restabilim și să păstrăm stabilitatea financiară să întărim protecția consumatorilor și să evităm în viitor ca excesele de pe piețele financiare să fie acoperite din banii contribuabililor europeni. acum este momentul să vedem cum sunt implementate aceste reglementări care este impactul care sunt rezultatele să vedem unde sunt necesare corecții la această legislație europeană apreciez în mod deosebit propunerile din raport cu privire la evaluarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare precum și obstacolele care încă există în ceea ce privește finanțarea pe termen lung a proiectelor. vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Nu merge bine. Economia europeană nu sunt investiții destule, băncile și MM-urile nu ajung la un numitor comun, capitalul nu e dezvoltat suficient. Piața de capital din Uniunea Europeană poate să fie și o șansă, dar e nevoie de inovare financiară, mai multă inovare financiară, ca să înlăturăm barierele dintre statele membre. Comisia s-a uitat îndeaproape la modelul american și acolo s-a constatat că 80% din piața de capital um, uh, se bazează pe credite. La noi este 20%. Nu suntem însă în SUA. This is not America. Capitalul trebuie să fie dezvoltat mai bine, dar trebuie să reglementăm mult mai bine procesul financiar în sine. Să ne uităm la SUA ca să ne dăm seama că există o separare clară între economii și uh, Uh, bancherii care se bazează strict pe afaceri. Raportul domnului Balț și îl felice pe domnul Balț, pornește de la un sector financiar care trebuie să servească economiei reale. Și reglementarea este un mijloc, nu un scop în sine. Este o abordare echilibrată care ce înseamnă pentru noi? Uh, cei de la SND, că putem să sprijinim acest demers. Sectorul financiar trebuie privit în așa fel încât să ne dăm seama că el oferă un serviciu și să verificăm într-adevăr dacă oferă acest serviciu. Piața de capital poate funcționa doar uh, în context european și să se bazeze pe stimularea inovării iar, uh, bineînțeles, băncile vor trebui reparate ca să avem ocupare și creștere. Doamna Swinburne. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Balț pentru munca sa la acest dosar și domnului comisar pentru că a extins uh, termenul limită. Uh, Uniunea Europeană a venit cu foarte multe uh, materiale legislative în ultimii cinci ani și de aceea este cazul să facem un pas înapoi și să vedem care se suprapun. Raportul domnului Balț uh, subliniază clar că trebuie să mergem dincolo de declarațiile calitative și subliniază că orice revizuire însemnată ar trebui să aibă un aspect calitativ. Pentru mine, domeniile cheie ale raportului se referă la suprapunerile rapoartelor în ceea ce privește privește metodele folosite. Uh, pentru că nu întotdeauna am uh, ținut cont de standardele necesare. Uh, și uh, este nevoie să avem o asemenea obligație pe viitor, să avem o asigurare pentru firmele nefinanciare care să le împiedice să folosească anumite excepții. Și asta a dus la o birocrație foarte mare. Sper că până la urmă uh, Comisia, prin consultări oficiale, va reuși să um, rezolve aceste probleme și să facă ca regulamentele să fie mai bune. Mulțumesc, domnul Iezec. Mulțumesc. Mă bucur rezultatul acestui raport care vine la un moment cheie în care trecem de la legiferare care are în special uh, scopul de a acoperi lacunele care s-au uh, dovedit aparente în criză cu scopul de a încuraja mai mult investițiile și creșterea în Europa. Aspectul cheie al raportului acesta de inventar, e apelul adresat Comisiei să întreprindă o evaluare cumulativă de impact și la intervale regulate pentru toate noile acte normative adoptate ca urmare a crizei. Sprijin întru totul la acest apel. După părerea mea, e imperativ ca evaluarea de impact să examineze modul în care diversele elemente ale legislației europene din domeniul serviciilor financiare interacționează între ele. Există lacune, există portițe de scăpare, există consecințe neintenționate cum a fost afectată pe plan global competitivitatea europeană. Trebuie să avem o bună înțelegere a noi legislații, în ce punct ne putem concentra pe edificarea unei Uniune a piețelor de capital robustă și solidă. Există diverse elemente promovate pe durata negocierilor, în primul rând, pentru a asigura competitivitatea Europei pe plan global, <clears throat> trebuie să avem un cadru coerent în vigoare care să poată trata cu statele terțe, de exemplu la OPCVM. Apoi, accesul la finanțe pentru IMM-uri pentru a readuce Europa la o creștere durabilă. Trebuie să asigurăm că Legiferarea și ritmul ei nu împiedică acest proces și să se reducă cât mai mult orice bariere pentru IMM-uri, pentru finanțarea lor, ca urmare a legiferării excesive. Mulțumesc. Thanks. Mulțumim. Urmează domnul Damasi. Doamnă președinte, domnule comisar Hill, domnule Balț, iarăși mizăm pe dereglementarea piețelor financiare. Lobbyiștii financiari de la Bruxelles au uh, lăsat la o parte better regulation pentru a înlătura reglementarea proastă. E important să avem însă o reglementare uh, inteligentă, nu neapărat una complicată. Uh, în America, reglementarea uh, credit, cre, creditelor are 37 de pagini, aici mii de pagini. Și este foarte important să ne dăm seama ce se întâmplă cu acele concepte too big to fail. Mi se pare că n-am rezolvat problema. Uh, Bernie Sanders din America a spus pe bună dreptate, split them up, uh, adică um, uh, fă o împărțeală. Burkhard Balz uh, s-a descurcat foarte bine ca raportor, îi mulțumesc pentru asta. Sunt câteva puncte slabe care pot fi rezolvate la nivelul pieței de capital, dar să nu uităm că lacunele de la nivelul investițiilor se bazează pe niște bilanțuri bancare nesănătoase. Domnul Hill a constatat și el asta într-un discurs din America în ultima vreme, că e vorba de un basm în ceea ce privește IMM-urile și cum profită ele de pe piața de capital. E, de fapt, o manevră de PR. Avem nevoie de un program de investiție, un sistem bancar decentralizat, controlat, o reglementare a piețelor financiare cum trebuie, așa cum a spus domnul Falker uh, din America, că doar uh, astfel vom putea progresa. Mulțumesc. Domnul Gigold are cuvântul acum. <clears throat> Domnule comisar, domnule Burkhard Balz, dragi colegi, în primul rând, din punctul meu de vedere, acest raport fixează bine punctele cheie Doamna Swinburne a spus că nu e vorba de o uh, cerere față de o dereglementare unilaterală. Nu, e vorba și de dubla reglementare aici, e vorba și de lacune, e vorba și de reducerea unor complexități uh, inutile, dar nu e vorba de o dereglementare unilaterală și n-ar trebui înțeles ca fiind despre așa ceva acest raport. Pe bună dreptate spune că în anumite domenii n-am făcut destul, pe când în altele n-am uh, acționat proporțional. Acest lucru trebuie avut în vedere. E important de asemenea ca sistemul financiar să fie regândit din perspectiva consumatorului și atunci întrebarea este, produsele financiare nu sunt prea scumpe prin comparație cu ceea ce uh, se oferă ca sumă? Nu, se, nu ajung mult prea mulți bani în buzunarul intermediarilor și prea puțin în contul de economii? Și pentru a evita orice neînțelegere, vreau să spun că în acest raport, din acest raport lipsesc două lucruri. Odată, criza financiară nu s-a terminat, ea, uh, punctele însă uh, cheie s-au schimbat. Vedem că avem prea mult capital pe piață care nu știe încotro să se îndrepte. Fabio De Masi are dreptate când spune că nu rezolvăm această problemă uh, dacă înșurubăm ceva pe aici pe acolo pe piața financiară. Avem nevoie de o politică care să ia acest capital și să-l ghideze înspre investiții. Și de aceea raportul solicită domnule Hill să avem în vedere latura macroprudențială a sistemului financiar. Să vedem, de exemplu, ce se întâmplă cu riscurile cele noi, care n-ar trebui să se acumuleze. E important să înlăturăm investițiile care nu au durabilitate și uh, să înlăturăm din capul locului riscurile noi. E un mesaj care cu siguranță a ajuns deja la dumneavoastră, domnule Hill, așa că suntem extrem de încântați să vedem cu ce propuneri veniți. Domnul Wolfie. Lord Hill, Doamna președintă, domnule Hill, domnul Enrichins a spus că dacă datorezi 100 de lire băncii, ai o problemă. Dar dacă Datorii de milion e o problemă. În criză, <clears throat> um, băncile aveau datorii de milioane, dar cetățenii au se arată că aceste reglementări vor preveni apariția acestor evenimente, dar și nevoia de a reduce povara reglementărilor financiare pentru că recunoaște că mărește costurile și face afacerile în serviciile financiare mai puțin competitive. Dar ideea că Uniunea Europeană să reducă reglementarea E la fel de fantezistă ca și ideea că Marea Britanie trebuie să fie membra Uniunii Europene pentru a avea comerț sau ca Lord O'Hill să sprijine un vot pentru Brexit. Inerent în ADN-ul UE să creeze mai multă legiferare, mai multă Europa și mai multe costuri. Iată de ce. Tot mai mult companii de servicii financiare britanice și americane arată pentru a se desfășura de legislația europeană, Marea Britanie trebuie să voteze pentru a ieși din Uniunea Europeană. Și acum domnul Mono. Domnule comisar, dragi colegi, regret că acest uh, raport în ceea ce privește serviciile uh, financiare nu atinge tot ce trebuie. Uh, în primul rând, separarea bancară, care ni se tot promite din 2008. Toate regulamentele uh, sunt uh, vide dacă nu uh, ne uităm la activitățile cu risc. Pe termen lung ar trebui să nu mai avem de-a face cu bănci universale care țin uh, ostatici consumatorii. Asta este ultraliberalismul pe care îl denunță patrioții avem, și asumă riscurile pe spatele altora și aici PP-ul și SND-ul sunt în favoarea status quo-ului. Uh, nu trebuie să uităm că din, uh, de la începutul lui 2016 uh, nu îi mai protejăm în niciun fel de pe consumatorii noștri. Ultimul exemplu fiind scandalul bancar din Italia. Este treaba conducătorilor politici uh, inteligenți să protejeze practic uh, consumatorii europeni. În al doilea rând trebuie să vă îngrijorați în ceea ce privește uh, riscurile unor mecanisme care au dus la criza din 2008. Uitați-vă la cutia Pandorei, pentru că până la urmă trebuie să avem o economie productivă, nu să favorizăm în continuare băncile. Da, trebuie să intervenim aici, dar șansele de succes sunt infime dacă nu avem debușeuri economice reale în întreprinderi. Întreprinderile europene nu sunt finanțate suficient, sunt supraimpozitate uh, și suferă și de concurență neloială. Uh, Comisia văd că se uh, pasează uh, până la urmă pisica în curtea Americii și a City of London. Mulțumesc, doamna Morvai. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă adresez acum domnului comisar. Vreau să-i pun o întrebare. Această nouă reglementare privită din perspectiva consumatorului. Vorbim despre trei aspecte majore. Mai întâi, o informare extinsă care să le fie dată consumatorilor. În al doilea rând, în ce privește bancherii, responsabilitatea și răspunderea bancherilor e menționată și supravegherea bancară, desigur, trebuie să vegem ca supravegherea bancară să fie pe cât de solidă trebuie și pe cât de hotărâtă e necesar. Și în această lumină vreau să vă întreb, domnule comisar, știți că în țara mea, în Ungaria, avem o problemă majoră în societate, dar nu doar în Ungaria și în alte state membre. Faptul că oamenii au luat credite în valute străine. Mă refer la faptul că multă lume a fost tentată de aceste credite denominate într-o valută străină și au căzut într-o capcană. Și de ce vorbim acum? Abia de bună și adecvată informare a consumatorului despre genul de credit pe care îl pot lua, de faptul că băncile și bancherii au responsabilități. De ce pare să fie o noutate ce credeți că ar putea să facă Uniunea Europeană despre sutele de mii de oameni care, în mod eronat, au luat credite în valute străine și au căzut în această capcană? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe domnul Balț pentru munca sa și îi urez bun venit lui Jonathan Hill la această dezbatere. Sperăm să ne ajute să ne orientăm politica în lunile ce vor urma. Avem în față două proiecte importante. Uniunea bancară, care trebuie să fie finalizată cu o schemă de garantare a depozitelor și să avem uniunea monetară pentru îmbunătățirea piețelor de capital în zona euro, dar și în țări din afara zonei euro, ajutând la mobilizarea capitalului pentru noi proiecte de investiții. Sunt două idei majore vehiculate aici, două propuneri care sunt în dezbatere și care mă îngrijorează puțin. În primul rând, ideea că e important să revizuim uh, îndatorarea publică ca fiind o activitate fără risc. Eu cred că fără niciun nivel activ de risc, se ajunge la o fragmentare a zonei euro, e un pas înapoi față de ceea ce s-a realizat în Uniunea Bancară și față de ceea ce vrem să realizăm cu uh, piața de capital. Și în al doilea rând, noi, practic, am vrut să reglementăm sectorul financiar, dar ne-am vrut o reglementare mai bună. Vrem să vedem cum anume putem să scăpăm de acest efect de dedublare. Nu avem uh, reglementare excesivă absolut deloc. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș vrea să pun accentul pe un subiect uh, care va fi tot mai important în lunile următoare, economiile. Atunci când o bancă are probleme, banca de economie protejată până la cuantumul de mii de euro. Pe viitor va trebui ca băncile să fie responsabile, ca ele să se ocupe de această protecție și întrebarea care se pune este dacă băncile vor uh, fi mai inteligente în modul în care se ocupă de banii noștri acum că știm acest proiect european, trebuie ca toate băncile să lucreze împreună, să se precizeze ce trebuie să însemne ca băncile din nord să garanteze pentru cele din sud, cele din Flandra, să garanteze pentru băncile din Grecia Iată întrebarea. Cum să evităm <clears throat> ca acest lucru să se întâmple și mă bucur că am fost raportor din umbră pentru grupul meu pentru a ridica aceste probleme. Acum, uh, domnul Viegas. O imputarmos a crise de 2007 é uma Criza din 2007 s-a datorat chipurile unei lipse de reglementări, dar eu cred că asta este un diagnostic greșit. Uh, creăm iluzia că sectorul financiar poate fi disciplinat, că este posibil să reduci uh, ratele dobânzilor la bănci și să te asiguri că sunt protejate interesele lucrătorilor. SSM-ul n-a funcționat și nici nu o să rezolve problemele sectorului financiar, așa cum am uh, uh, descoperit recent în Portugalia unde informația a fost sistematic ascunsă și manipulată cu acordul supraveghetorilor. Unele bănci sunt considerate ca fiind prea mari pentru a putea da greș și ca atare avem paliative care uh, dau iluzia că se face ceva în timp ce de fapt totul rămâne la fel. Soluția este una pentru sistemul bancar și totuși vedem în realitate că sistemul bancar este aproape venerat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Borghețiu în sală. Nu cred că este în sală, deci o să-i dau cuvântul doamnei Gil. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, felicitări pentru acest raport. Cred că, într-adevăr, e echilibrat, are în vedere îmbunătățirea finanțării economiei reale, dar uh, are în vedere și evaluarea comprehensivă a impactului cumulativ al serviciilor, uh, al regulamentului european pentru serviciile financiare. Identifică așadar punctele slabe, lacunele, mm, neavând neapărat în vedere de reglementarea. Criza din China arată importanța învățămintelor uh, învățămintelor care au rezultat din criza financiară de aici. E nevoie să avem un cadru de reglementare robust și e important să păstrăm lucrurile în această perspectivă. Piața de capital nu va fi un panaceu, o soluție miracol care dintr-o dată să rezolve problema creșterii economice, dar poate să ofere surse alternative de finanțare companiilor din Uniunea Europeană nu doar din zonele unde piețele de capital s-au dezvoltat, ci din întreaga Uniune Europeană. Domnule comisar, întrebarea este dacă într-adevăr putem vorbi despre Uniunea Serviciilor Financiare, un loc în care capitalul să poată circula liber, neînfrânat de straturi peste straturi de legislație națională. Răspunsul este că nu prea. Este un subiect critic pe care îl adresați acum pentru că dacă nu îl abordăm împreună, cu siguranță lucrurile nu vor progresa. Există fragmentare națională care trebuie combătută urgent. Și, dincolo de toate aceste acțiuni, este foarte important să mizăm pe potențialul din acest uh, domeniu, să existe acces uh, pentru IMM-uri la piața de capital într-o manieră pe care să-și o poată permite și să eliminăm insecuritățile de la nivelul investițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să trecem la Catch the Eye, vă rog foarte mult să fiți cooperanți în așa fel încât să respectăm timpul alocat. Suntem deja într-o mare întârziere. Șapte cereri de intervenție, putem însă să dăm, cu, să dăm cuvântul unui număr de cinci persoane, pentru că să nu ne încadrăm. Doamna Maletici este prima. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit domnului Hill și să îl felicit pe raportor pentru raportul domniei sale și salut măsurile anunțate. Mă așteptam ca aceste, sau aștept uh, ca aceste măsuri, în special dezvoltarea pieței de securitizare, să însemne un acces mai bun pentru IMM-uri la capital. Cred că eforturile noastre la nivel european vor contribui la o convergență mai mare, astfel încât antreprenorii europeni din țări în care piețele de capital nu sunt foarte dezvoltate, să poată totuși să profite de piețele financiare mai mari din Europa. Cu Sigur, nu trebuie să uităm că statele membre trebuie să facă și ele uh, câte ceva, trebuie să implementeze reforme structurale pentru a îmbunătăți climatul antreprenorial și IMM-urile trebuie să primească sprijin prin uh, modele mai bune de finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Orsacot pane předsedající za udělení slova. Mulțumesc, domnule președinte. N-am uh, înțeles că mi-ați pronunțat numele. Aș vrea să sprijin acest raport care ne-a fost prezentat, pentru că după ce l-am studiat în amănunt, cred că reflectă situația reală a serviciilor financiare europene. Cred că arată cât de mult diferă situația în Europa de aceea din SUA. Trebuie să asigurăm accesul la finanțare și la investiții, trebuie să asigurăm inovații pentru industrie și pentru sectorul financiar. Desigur că e necesar ca această politică să nu fie un simplu instrument, ci să ducă la anumite efecte la reglementarea piețelor. Nu sunt de acord cu ce a spus dintre colegii din stângă și chiarului, că nu sprijină reglementarea pieței și în același timp regretă că sistemul bancar nu e centralizat. Cred că cele două merg mână-mână. Mulțumim. Domnul Marias. Mulțumesc foarte mult. Consumatorii din Grecia mizează foarte mult pe recapitalizarea băncilor. În principiu, însă am văzut că datoriile nu au făcut decât să crească. Deci trebuie să plătești mai bine de 10 euro pentru un transfer de 10.000 de euro. Trebuie să plătești uh, taxe foarte mari pentru cărțile de credit, tranzacțiile sunt uh, comisionate cu 2,5%, chit că regulamentul prevede ca anumite cărți de credit să coste mult, mult mai puțin. Toate documentele pe care le parcurgem ne arată cât de bolnav este sistemul. La noi există o lege cei care nu pot plăti sunt pur și simplu aruncați din sistem. Domnule comisar, e nevoie de măsuri urgente. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Președinte. Doamna Giacovi, mulțumesc, domnule președinte. S-a stabilit bine obiectivul. Dorim o piață de capital, o uniune a piațelor de capital. Dorim, de asemenea, un mai bun acces la împrumuturi pentru consumatori, vrem mai multe investiții, mai uh, bune oportunități pentru IMM-uri și un acces mai mare la serviciile financiare. Toate aceste obiective sunt bine stabilite, dar trebuie să învățăm din propriile greșeli, trebuie să tragem învățăminte de pe urma crizei financiare și, în special, Trebuie să învățăm de la ce făceau în trecut băncile cetățenilor. Fraudele bancare tipice, să ne gândim la nenumărații cetățeni din Uniunea Europeană care au luat împrumuturi în franci elvețieni. Un exemplu tipic de fraudă. Vă rog să nu uitați asta pe viitor. Mulțumim. Următorul vorbitor. Hvala Mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Criza financiară încă provoacă dezastru în Europa și efectele sale sunt în continuare vizibile. Există și vești bune, există și vești proaste, da, depinde unde ne uităm. Dar cetățenii noștri nu au văzut cine știe ce îmbunătățiri până acum și nici uh, IMM-urile nu au văzut îmbunătățiri. Deci, toate lucrurile despre care vorbim acum, schimbarea legislației legate de piațele financiare, toate astea trebuie să fie realizate pe baza unei analize foarte atente, pentru că altfel nu vom face un pas înainte. Întrebarea este de ce facem toți acești pași? Trebuie să ne gândim la consumator, la cetățean, nu doar la bănci și la actorii financiari de proporții. Pe cine servim până la urmă? Bănci sau consumatori? Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori acum să le reamintesc colegilor. Știu că v-ați uh, înscris la vorbit, dar din păcate nu mai avem timp pentru alte contribuții în conformitate cu regula 12, dar vă puteți transmite comentariile înscris, cu condiția să nu fie mai lungi de 200 de cuvinte. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul comisarului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru gama largă de intervenții din această seară. Concentrându-ne pe raport, ne dăm seama că multe comentarii arată că sectorul financiar e într-o poziție unică în economia Europei. După cum s-a spus, este un uh, mijloc care servește atingerea unui obiectiv, noi sunt obiectiv în sine și trebuie să atingem acele puncte care au în vedere vindecarea economică, oferind finanțare pentru întreprinderi, pentru acestea să, ca acestea să crească și să ofere locuri de muncă și cetățenilor siguranța zilei de mâine pentru a se pregăti uh, pentru tot ceea ce va urma. Din acest motiv, după ce am introdus uh, Uh, actele normative ca răspuns la criză, este atât de important să avem acest raport al domnului Balț pentru a verifica dacă lucrurile merg așa cum am intenționat noi. Nu e vorba de a pune sub semnul întrebării arhitectura fundamentală a reformelor, ci e pentru a întreba dacă pentru menținerea stabilității financiare nu cumva înfrânăm tocmai investițiile de care are nevoie Europa pentru a rămâne competitivă și pentru a avea locuri de muncă. Altfel spus, în regulamentele financiare, adesea este vorba de o chestiune de echilibru. Deci, să vedem ce se întâmplă cu competitivitatea noastră la nivel global și ce putem face în așa fel încât uh, să redobândim încrederea consumatorilor în piețe. Ei bine, Într-o primă etapă, inspirați fiind de acest raport, peste două săptămâni vom încheia un prim pas, fără a avea nicio idee preconcepută, în așa fel încât să avem, sperăm noi, idei noi, informații în detaliu, ca să vedem cum funcționează legislația, care sunt uh, legăturile dintre legislații, dacă sunt uh, dedublări, dacă sunt lacune care trebuie acoperite Sper din tot sufletul să avem aceste informații detaliate ca să putem să construim pe acestea analiza și recomandările noastre. De îndată ce le vom avea, bineînțeles că aștept cu nerăbdare să le dezbat cu dumneavoastră, în așa fel încât împreună cu Parlamentul să depășim aceste bariere naționale menționate în această seară ca să construim o piață unică adevărată pentru capitalul european. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul raportor Balț. Micro, please. La microfon, dacă se poate. Okay, I have a micro here. It's okay. It's working. Funcționează microfonul. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție din această seară. Cred că au fost, pe de întregul, contribuții extrem de utile Iarăși s-a întrerupt microfonul vorbitorului, o defecțiune tehnică. Au fost ilustrate subiecte importante pentru noi. După cinci ani de legiferare intensă, după dezvoltarea perspectivei financiare și având în vedere Uniunea uh, monetară, a sosit în vedere să vedem cu ce efect s-au petrecut toate aceste schimbări din ultimii cinci ani. Salut faptul că Comisia vrea, a luat deja uh, primele măsuri în direcția cea bună. Sunt consultări acum în uh, derulare cu efecte pozitive și să nu uităm că ar trebui să se țină cont pe de-a întregul de comentariile Parlamentului European. Revizuirea uh, CRD 4 aduce cu sine un mare potențial de simplificare și proporționalitate, mai ales pentru cei mici și cei uh, de talie mijlocie, să zic așa. E vorba de instituții de credit, bineînțeles. Noi, cei de la Econ, cerem acum, pe bună dreptate, să existe o verificare a proporționalității la uh, intervale regulate de timp și, domnule comisar, subliniez că e vorba de a avea o vedere de ansamblu. E un puzzle uh, al uh, legislației și mi se pare că acesta ar trebui completat în așa fel încât să avem în vedere obiectivele ultime. Pentru asta e nevoie de o mai bună reglementare la nivelul piețelor financiare, avem uh, încredere în comisie ca uh, organism care inițiază legislație, avem în vedere și uh, supravegherea bancară, coordonarea, transparența la nivelul legiferării trebuie îmbunătățite. Solicitările tehnice trebuie să fie proporționale și practicabile, calitatea și respectarea uh, legii trebuie să aibă prioritate și pentru asta contez foarte mult pe dumneavoastră, domnule comisar Hill. Vă mulțumesc pentru atenție. Bien, se cierre el debate, la votación tendrá... Se, închide, se, se închide această dezbatere, votăm mâine. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi.